să participați la acest eveniment la începutul lui 2014. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, comisariu Barnier. Mulțumesc, domnule comisar Barnier. Dezbaterea se încheie. Votul va avea loc mâine la orele 12. Și acum Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume dezbaterea comună pe tema vehicule. Raportul Vim van de Camp, omologarea și supravegherea peței pentru vehicule cu două sau trei roți și pentru quadricicluri și, de asemenea, omologarea vehiculelor agricole și forestiere. Dau cuvântul raportorului Van de Camp pentru patru minute. Mevrouw de voorzitter, eh, dank u zeer. președintă, vă mulțumesc foarte mult. Bună seara, domnule Tajani. Bună seara și asistenților dumneavoastră. Doamnă președinte, discutăm un dosar tehnic destul de lung, însă un dosar foarte important pentru piața internă. Până la urmă, nu discutăm doar de, de cerințe spe, tehnice specifice pentru aceste vehicule cu două sau trei roți, ci este vorba și de supravegherea pieței pentru aceste produse. Dacă este să, încercăm, să începem cu, primele, cu primul aspect, cerințele tehnice. În ultimii doi ani am discutat cinci puncte și, în primul rând, este vorba de împărțirea pe categorii a vehiculelor, o împărțire care ar trebui să, să devină mult mai limpede și mai clară. Am discutat cu colegul Panțerii despre ATV-uri, am rezolvat această problemă, am discutat și despre sistemele de frânare, sistemele ABS și uh, CBS, care ar trebui să fie prevăzute și la vehiculele cu două și uh, trei roți, care trebuie să fie mai uh, sigure din punctul de vedere al folosirii acestor sisteme la motorete, la mopeduri, încă um, trebuie să vedem dacă acestea vor fi eficiente sau nu. Oricum, aceste vehicule uh, au emisii destul, destul de ridicate de gaze cu efect de seră și nu trebuie să uităm de aspectul durabilității acestor vehicule. Și un alt punct foarte important se leagă de sistemele de iluminare, de farurile acestor vehicule. Doamnă președintă vehiculele care nu sunt uh, sigure sunt uh, produse în India sau în China și acestea nu ar trebui să poată să pătrundă pe piața, una, pe piața Uniunii Europene. Nu discutăm de o măsură protecționistă, ci de siguranța de sănătatea cetățenilor europeni. Înainte de a merge mai departe, aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest dosar. Doresc să mulțumesc și președinției daneză pentru că acest dosar a fost unul foarte important. Doresc să mulțumesc în general Consiliului și Comisiei. Aș avea câteva întrebări adresate, câteva remarci adresate Comisiei în legătură cu actele, de, actele delegate sau actele de, de implementare. Am discutat despre faptul că sectorul uh, respectiv are nevoie de suficient timp pentru a pune în aplicare aceste prevederi. Însă dacă discuțiile vor dura prea mult, atunci uh, perioada de tranziție va fi scurtată foarte mult. Și eu doresc uh, ca Comisia să-mi confirme că se vor realiza progrese pe marginea acestei discuții referitoare de actele delegate și uh, actelor de punere în aplicate. Apoi, un alt aspect, uh, Euro 5 până în anul 2016. Comisia ar trebui să realizeze un studiu și nu trebuie să analizăm doar aspectele legate de emisii, ci și de costurile reale acestor, uh, acestor uh, măsuri. În ultima perioadă au apărut anumite neclarități legate de, de um, de vehiculele cu două roți care sunt asistate electric. Acestea ar trebui să fie ex- excluse din uh, domeniul de aplicare a acestei directive. Dacă doriți, putem să includem această categorie mai târziu în, uh, în această categorie. Am avut contacte strânse cu producătorii britanici care ne-au atras atenția asupra acestui, uh, acestui aspect. Și cred că este bine că putem uh, să putem uh, modifica anumite lucruri, însă până la urmă trebuie să nu uităm imaginea de ansamblu și acest lucru trebuie înțeles și de producătorii din Anglia. Vă mulțumesc. Acum domnul Panțeri pentru 4 minute ale cuvântul. Liter legislativo. Mulțumesc, domnule mulțumesc, domnule președinte. Cred că în 2010 am început activitatea legislativă pe această problemă care ne-a luat foarte mult timp. Uh, din punct de vedere tehnic și politic, uh, doi ani, trei președinții de Consiliu și cred că trebuie să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați, raportori din umbră, uh, secretariatul Parlamentului European, asistenților și Uh, celor cu care am lucrat în cadrul Consiliului uh, și uh, al Comisiei. Am avut un acord într-o primă lectură. Acest lucru este un lucru semnificativ și important. Scopul regulamentului este să ofere standarde armonizate atunci când este vorba de fabricarea echipamentelor agricole și forestiere pentru bună funcționare a pieței interne și pentru a asigura aplicarea unui număr de criterii care vor spori Uh, siguranța rutieră uh, în funcționare și la locul de muncă, precum și respectarea uh, standardelor de mediu, normelor de mediu. În introducerea articolelor 7 și 8 este importantă în legătură cu cerințele funcționale și de siguranță la locul de muncă sunt esențiale. E vorba de o serie de riscuri cu care se confruntă operatorii cu consecințe fatale ele de multe ori, de pildă să ne gândim la șocurile electrice. Și cred că atunci când vorbim despre sănătatea și uh, siguranța uh, la locul de muncă, trebuie să facem mai mult. Uh, și de asemenea și când este vorba de supravegherea uh, pieței, când este vorba de piesele de echipamente, trebuie să ne asigurăm că toate dispozițiile prevăzute sunt uh, uh, puse în aplicare în mod corect. Regulamentul contribuie la competitivitatea industriei pentru că avem o legislație simplificată atunci când este vorba de omologarea de tip, de asemenea se reduce birocrația. Uh, Uh, sunt 25 uh, de directive care au modificat uh, directiva inițială și toate acestea sunt înlocuite cu un singur regulament. Și cred că acest lucru este important. În regulament există și o serie de alte obiective pe care reușim, încercăm să le îndeplinim Vrem să oferim un cadru pentru un mediu echilibrat și competitiv, dar în acest regulament contribuim și la uh, consolidarea și crearea de condiții pentru extinderea aparatului de producție. Deci uh, ceea ce am făcut este extrem de important și uh, compromisurile care au fost realizate Uh, sunt rezultatul unei cooperări într-un spirit adecvat. Uh, scopul este acela de a avea, de a prezenta un regulament care să beneficieze de sprijinul acestui uh, Parlament. Doamnă președinte, spune domnul Tajani, membrii ai Parlamentului European, este o plăcere pentru mine să mă aflu aici, mai ales la sfârșitul unei proceduri îndelungi. Uh, și o procedură care nu a fost întotdeauna ușoară de a aproba două texte legislative care sunt foarte importante din punct de vedere tehnic și care vor reduce și numărul uh, actelor legislative în vigoare. De asemenea, sunt încântat pentru că atunci când este vorba de agricultură, de echipamentele uh, agricole și uh, forestiere, atunci când uh, am fost uh, comisar uh, responsabil cu industria, m-am angajat să facem progrese pe această temă și cred că am reușit acest lucru. Acest lucru însă s-a făcut foarte mult și cu sprijinul Parlamentului European. Uh, am uh, avut uh, negocieri îndelungi, așa cum a spus domnul Panseri, însă rezultatul acum este unul pozitiv. Vreau să mulțumesc celor doi raportori și raportorilor din umbră de asemenea. Textul Textele de compromis sunt rezultatul unor discuții constructive pe care le-am avut cu Comisia și cu Consiliu Discuții ce au durat aproape 2 ani, pentru că, așa cum s-a spus, este o temă foarte complexă și cu uh, un grad înalt de tehnicitate. Cele două regulamente vor îmbunătăți în mod substanțial uh, uh performanța de mediu și de siguranță acestor vehicule. Și aceasta va fi în beneficiul cetățenilor europeni. Ne-am luat suficient timp pentru ca industria să-și adapteze liniile de producție la noile cerințe. Amendamentele de simplificare vor face posibil autorităților uh, și companiilor să reducă costurile. Ceea ce am reușit să facem este să avem o serie de uh, rezultate pozitive. Adoptarea acestor două acte legislative reprezintă un pas important înainte în ceea ce privește simplificarea și mai bună legiferare, precum și consolidarea pieței interne așa cum au subliniat cei doi raportori în intervențiile lor. În cele două regulamente, înlocuim cam 40 și ceva de directive. Toate acestea au acte delegate și acte de punere în aplicare ce le însoțesc. Și uh, cererea făcută de domnul Fan dencap uh, o să fie în atenția noastră. Uh, aspectul pe care l-a ridicat în discuție. De asemenea, am îmbunătățit coerența între cele două sisteme de uniformizare. Doamnă președinte, aș dori să mă refer la câteva puncte din acest text. Cerințele în ceea ce privește accesul la informațiile de reparații și de mentenanță au uh, fost îmbunătățite pentru a avea un teren uh, comun de egalitate și pentru a încuraja uh, concurența. Se face o clasificare coerentă a diferitelor categorii de vehicule. De pildă, vehiculele de teren, vehicule de tip side-by-side, -side, care pot să apară la cele două regulamente dacă se conformează uh, Uh, definiție din uh, cerințele tehnice. Un al patrulea punct este uh, protecția din punct de vedere al mediului a vehiculor a fost îmbunătățită. Nu o să parcurg acum cele două texte pe care le-au prezentat foarte clar raportorii. Vreau să ridic în discuție o serie de aspecte de pe o listă lungă de uh, subiecte care au fost discutate de uh, Consiliu și Parlament cu rezultate satisfăcătoare. Uh, vreau să mulțumesc încă o dată Parlamentului European și vreau să repet încă o dată să mulțumesc Parlamentului că mi-a permis uh, să uh, pună în aplicare un angajament pe care l-am făcut în fața dumneavoastră și a populației. Este un lucru bun pentru instituțiile europene, pentru că uneori există uh, o neîncredere în noi. Faptul că lucrăm bine și faptul că ne ținem promisiunile, consider că uh, este o contribuție foarte bună pentru a atenua criticile care ni se fac. Președinta, din punctul de la Comisia Tran, domnul Zilei. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. În primul rând, permiteți-mi să îi uh, felicit pe cei de raportor pentru acordul la care s-a ajuns între Consiliu și uh, între Consiliul și Parlament. Pentru noi, foarte, pentru comisia noastră, siguranța rutieră este foarte importantă, pentru că există foarte multe accidente cauzate de aceste vehicule pe drumurile europene. Salut până la urmă acordul uh, la care s-a ajuns în legătură cu motorete, scutere și așa mai uh, departe. De asemenea, salut includerea quadurilor, uh, vehiculor vehiculelor pentru toate tipurile de teren în acest regulament. Este adevărat că aceste cuaduri, aceste vehicule care sunt create pentru a fi folosite pe, off-road sunt folosite și pe drumuri, deci ar trebui să îndeplinească uh, anumite standarde de siguranță. Când vine vorba de sistemele de frânare antiblocare, cred că într-adevăr am ajuns la maximul, uh, la nivelul maxim de siguranță. Și dacă, dacă uh, analiza de impact viitoare vor demonstra că aceste sisteme vor fi la fel de eficiente și pentru motorete, atunci ar putea fi uh, introduse în acest uh, regulament. În final, sprijin și soluția care a fost găsită pentru includerea motocicletelor de anduranță și de încercări în, în area de aplicare a acestui regulament. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Acum, în numele grupurilor politice, începem cu PP-ul, doamna Galpeț, 3 minute. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă felicit pentru acest raport. A fost nevoie de mult timp și a atras atenția sectorului implicat. Acest lucru este necesar și de asemenea să atrage atenția asupra cerințelor necesare pentru producerea acestor vehicule. Însă ar trebui să fim atenți ca vehiculele Uh, cu două roți reprezintă o industrie foarte mare din punct de vedere economic și a locurilor de muncă. 90% din producția Uniunii Europeană se concentrează în 100 de companii și uh, există mulți producători uh, de talie mică care corespund restului de 10% în diverse țări europene. Au existat câteva probleme minore din cauza uh, regulamentelor și de asemenea a directivelor și a normelor, a cerințelor uh, impuse, cum ar fi, de exemplu, protecția mediului, care au fost create în 2006. De aceea, Comisia Europeană a propus uh, o actualizare a situației, astfel încât în anii următori, cetul cu încetul, să se introducă uh, noi norme euro. Raportul se referă și la siguranța rutieră astfel încât să se îmbunătățească această siguranță rutieră a vehiculelor acestea. Acesta este unul dintre obiectivele strategice ale Uniunii Europene. Iată de ce este atât de important să acordăm o importanță suficientă acestei chestiuni pentru a putea avea o valoare adăugată efectivă și pentru a îmbunătăți funcționarea pieții interne. Pentru aceasta avem nevoie de o mai bună reglementare și, de asemenea, de o reglementare a aspectelor tehnice și de a avea un acces de plin a informațiilor referitoare la a, întreținerea vehicolelor, cum ar fi, de exemplu, informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehicolelor. În ceea ce privește um, informațiile referitoare la partea tehnică, e important să se implementeze măsuri specifice, țintite, care să ofere un acces bun pentru IMM-uri. În situația actuală, acest lucru este esențial. Raportul are multe puncte pozitive, însă, pe de altă parte, menționează și câteva lipsuri în ceea ce privește supravegherea pieței. și arată care ar fi un sistem mai eficient. Face de asemenea diferența între produsele omologate de tip și cele care nu sunt omologate astfel, astfel încât uh, toate aceste vehicule să fie acoperite până la urmă de către inspecții. În concluzie, am putea spune că această omologare a vehiculelor uh, de motor va utiliza sinergii pe viitor Raportorul a făcut o muncă foarte bună, așa că aș vrea să felicit și pe viitor va trebui să lucrăm astfel încât să îndeplinim obiectivele care au fost formulate în acest raport și să implementăm legislația. Vă mulțumesc! Grazie per... Mulțumesc și acum pentru grupul uh, socialiștilor, doamna Vestfal, 4 minute și jumătate. Doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi, da, este bine când totul se termină cu bine după negocieri lungi. Acest uh, raport, până la urmă, este unul bun. Am uh, lucrat mai mult pe marginea acestui dosar decât uh, am fi sperat și uh, am, ne-am confruntat cu mai multe probleme decât uh, ne-am fi dorit. Însă, în acest moment, aș dori să îi mulțumesc din inimă domnului raportor, domnul Van de Camp, pentru cooperarea de care a dat uh, dovadă. Împreună, în negocierile cu statele membre, am putut să reușim să obținem foarte multe lucruri. În calitate de raportor pentru grupul meu uh, politic, eu sunt de părere că ar trebui să fim de acord cu acest raport. În același timp, acest raport ar fi putut fi unul mai bun. Și când spun unul mai bun, mă gândesc că ar fi putut să fie unul mai uh, sigur. Pentru socialdemocrați, siguranța vehiculelor s-a, a, a reprezentat o prioritate și prin siguranța vehiculelor înțelegem și siguranța celor care le folosesc. Este mai ales uh, vorba de uh, cei uh, de motocicliști, de cei care folosesc scutere și așa mai departe, pentru că numărul de accidente în care sunt implicați aceștia rămâne constant de ani de zile, în contextul în care numărul deceselor în urma accidentelor rutiere scade, nu și în cazul acestor accidente. Și reducerea de deceselor cauzate de, de aceste vehicule reprezintă pentru mine o prioritate mai puțin morți pe, straș, pe, pe străzile Europei a fost și rămâne un obiectiv atât pentru mine cât pentru întreaga Europa. Și tocmai în acest uh, context al pieței unice trebuie să ne preocupe mai mult această temă. Dacă ne vom atinge obiectivele noastre prin intermediul sistemelor de frânare ABS, cred că este un lucru adevărat din punctul meu de vedere. Eu sunt convinsă de asemenea și de raportul corect între uh, beneficii și costuri. Eu nu cred că sistemul ABS este prea scump. Cu toate acestea, am obținut ca din anul 2016 toate vehiculele noi și din anul 2017 uh, toate motocicletele de la o anumită capacitate cilindrică, de la 25 de de 150 de, de centimetri cub să aibă sisteme uh, um, ABS. În uh, cazul uh, scuterelor există un sistem alternativ de folosirea acestor sisteme sau sisteme alternative. Din păcate, nu am putut să îmbunătățim propunerea făcută de comisie aici și eu mi-aș fi dorit să uh, putem să mergem mai departe în legătură cu acest punct. Însă, Comisia și statele membre nu au putut fi mișcate deloc în legătură cu acest punct. Cu toate acestea, am obținut ca în anul 2019 Comisia să ne prezintă un uh, raport. Un raport care să se bazeze pe date legate de accidentele rutiere din statele mem- membre, în care să se discute rolul sistemelor ABS acest raport urmează să fie transmis Consiliului și Parlamentului, pe baza căruia Comisia trebuie să, înceap, să înceapă un proces de reflexie asupra folosirii acestui sistem de frânare ABS. Deci este o temă importantă și pe viitor și noi vom, vom încerca ca din anul 2019 să uh, nu mai avem această lacună legislativă și eu sunt sigură că datele uh, pe care le vom obține în, în următorii ani îmi vor da dreptate. Eu cred că acest, această măsură ar, va fi una bună pentru cetățenii europeni și sper că numărul accidentelor rutiere va fi redus pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele grupului politic al de domnul Manders are cuvântul. 3 minute. Eh, mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să mulțumesc uh, colegilor mei, domnului Van, Kemp, uh, Van den Camp și Panțerii pentru cooperarea lor. E vorba de două regulamente importante care îmbunătățesc piața internă, vom avea mai multă securitate, un mediu mai curat și mai multă claritate atât pentru producători și pentru consumatori, mai puține costuri administrative și mai puține reguli. Și în calitate de liberal acest lucru mă interesează. Este adevărat că acest dosar a fost uh, cu un alt grad de tehnicitate și eu mă simt puțin ca un tehnocrat. Lucrurile au devenit atât de dificile la un moment dat încât am fost pur și simplu uh, înnecați de numărul mare de uh, amendamente. Aș fi dorit să văd uh, poate mai multă amploare politică, o dimensiune politică mai conturată în acest uh, dosar de exemplu, poate că uh, în viitor vrem ca uh, acumulatorii să fie uh, să poată să fie schimbați, dacă vrem inovare mai multă, dacă înghețăm totul în ceea ce privește omologarea de tip, vrem mai multă vizibilitate pentru a garanta securitatea, siguranța, da sau nu? Cum putem să luptăm împotriva produselor de proastă calitate? Domnul Van den Cap a spus vrem să spunem Made in Europe pe vehicule noastre, pe produc, uh, produsele noastre, cum putem să evităm uh, concurența neloială. Aud deseori că tractoarele cu remorcă pot să fie utilizate pe de-o parte, uh, însă pentru camioane omologarea este mult mai grea. Siguranța vehiculor depinde de comportamentul conducătorului auto și aș vrea să avem reguli europene minime care să se aplice peste tot în Europa uh, conducătorilor uh, auto. Am vrea să avem informații periodice sau actualizări de informație periodice pentru că uh, obții uh, permisul de conducere, apoi uh, totul evoluează și conducătorul auto nu mai este pregătit. Uh, dar o să, uh, consider, o să sfătuiesc grupul meu să voteze pentru. Însă aș vrea ca în viitor uh, un astfel de dosar să aibă o dimensiune politică mai pronunțată, ceea ce ar fi în avantajul cetățenilor. Vă mulțumesc tuturor și cred că mâine vom avea o mare majoritate pentru acest dosar. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Uh, domnul Harbour, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de președinte al Comisiei am fost și raportor din umbră la ambele dosare și de asemenea am prezidat uh, întâlnirile de conciliere, așa că vreau să mulțumesc ambilor raportori pentru insistența lor pentru a face față acestor chestiuni foarte tehnice. Știu că domnul Manders vrea să fie mai interesat din punct de vedere politic acest dosar, însă e vorba aici, în primul rând, de un dosar foarte important pentru ambele industrii și acestea vor stabili un drum foarte clar pentru a avea un sistem de omologare simplificat și eficient. În ce privește uh, motocicletele, cred că este foarte important că am reușit să includem Uh, performanța uh, din punct de vedere al siguranței și a mediului mult mai departe decât uh, până acum. Și, de asemenea, vehiculele mai ușoare din categoria 2, 3 și 4 au fost incluse. Acestea vor deveni din ce în ce mai populare și vor contribui la emisii scăzute de carbon pentru transport și de aceea ele trebuiau incluse în acest cadru. Aș vrea să mulțumesc de aceea domnului Van de Camp pentru că a făcut ca schimbările să facă într-un mod rezonabil pentru a avea niște metode de testare eficiente și din punct de vedere costisitor um, de asemenea eficiente. S-au inclus aici și uh, vehiculele și echipamentele agricole, o chestiune foarte complexă în ceea ce privește regulile și regulamentele. Acum avem însă un adevărat sistem de omologare european și aceasta va permite producătorilor și chiar și celor mai mici dintre ei în acest domeniu să prezinte niște produse care să fie omologate și să aibă marca Uniunii Europene. Și salut în special faptul că pe măsură ce anticipeam uh, dezvoltarea unor tractoare din ce în ce mai, cu viteză din ce în ce mai uh, sporită, acestea au fost incluse și am rezolvat uh, și problema celor două categorii pentru o vehicule mai ușoare, pe de o parte pentru a, sistemul agricol și celelalte pentru scopuri recreaționale. Și vreau să mulțumesc și pentru cooperarea între cei doi raportori și felul în care s-a făcut într-un adevărat mod uh, exemplar. În concluzie, aș vrea să mulțumesc și domnului comisar. Bineînțeles că nu s-a terminat aici totul, pentru că monitorizarea actelor delegate pentru primul pachet vom fi foarte atenți la aceste aspecte, pentru că dorim să ne asigurăm că ceea ce se află în această propunere, într-adevăr, se aplică în mod satisfăcător și implică pe toată lumea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum pentru grupul EFD, domnul Bafton, două minute și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Există uh, îngrijorări vis-a-vis -vis de articolul 18 care nu uh, aduce nicio fel de siguranță că nu se va încerca uh, modificarea grupului propulsor și prin uh, uh, dialogul uh, tripartit, poate vom încerca să legăm lucrurile cu viitorul permis european. Însă regulamentul nu clarifică acest punct. Dacă ne bazăm doar pe siguranță și pe obiective de mediu, atunci de ce sunt exceptate, scutite motocicletele care au 48 de cai putere. Nu s-a dus la sfârșit niciun studiu referitor la supravegherea, la supravegherea pieței de, uh, uh, piețelor de schimb, pentru că Până la urmă, costurile pentru furnizorii de piese de schimb ar putea să fie prea mari. Deși textul este cunoscut din uh, septembrie, documentul final nu a fost transmit, transmis prin procedura normală până în această dimineață. Ce s-a prezentat Parlamentului European astăzi nu a fost discutat de opinia publică, nu s-a regăsit în toate variantele lingvistice pentru a putea fi citit în mod adecvat. Procesul uh, în întregimea sa este dubios din punct de vedere legal. Există o lipsă de transparență. Această propunere a fost uh, accelerată fără o scrutină parlamentară suficient, suficientă. Ținând cont de aceste lucruri, eu aș cere ca cel puțin votul să fie amânat până când vom fi urmat o procedură cu adevărat democratică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. În numele grupului GUE are cuvântul domnul Henin, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă vrem să reglementăm totul, facem ca regulamentul să fie de neînțeles și neeficient putem uh, să credem că toate aceste tipuri de vehicule aparțin uh, aceleași categorii de vehicule. Uh, evident, nu, mai ales aceste vehicule sunt utilizate în afara scopului pentru care au fost create uh, și este pertinent să creăm subcategorii. Luăm exemplul uh, unei categorii, coadurile sau mini-coadurile, care au devenit în, câteva, în câțiva ani o, o plagă a timpurilor moderne, pentru că conducătorii Uh, lor uh, în condiții de insecuritate au devenit uh, periculoasă pentru pieton, pentru bicicliști și pentru animale. Deseori un produs de la Bacu nu are nu îndeplinește cerințele pentru a circula pe drumurile publice. În Franța 61% din accidente sunt uh, uh, provocate de copii de peste 10 ani. Este indispensabil să legiferăm uh, cu prioritate și să dăm Uh, putere de lege și să ne uh, concentrăm asupra condițiilor de circulație, asupra formării conducătorilor. Trebuie să îi protejăm și pe cei care respectă regula și pe cei care sunt victime. Ni se pare normal să definim uh, un concept de securitate consolidată europeană și de reciclare și să interzicem importurile care nu răspund acestor concepte. Vă mulțumesc! Cuvântul îl are acum uh, domnul Mitchell, trei minute. Um, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc și raportorilor, domnul Van den Cap și domnul Panțeri, pentru aceste rapoarte. Aș vrea să profit acum de prezența domnului comisar pentru a prezenta câteva îngrijorări în legătură cu cerințele de siguranță pe care le-a propus uh, Comisia în pachetul său, introdus în iulie anul acesta. Înainte, doar vehiculele de patru roți uh, erau supuse unor teste anuale obligatorii. Acum, toate vehiculele cu două și trei roți, inclusând motocicletele, uh, mopedele și scuterile, vor fi controlate în cadrul acestor teste prin propunerea Comisiei. Însă nu cred că este convingătoare introducerea acestor teste pentru motociclete. Un studiu care a fost cofinanțat de Comisia Europeană arată că doar 1% din accidente în care sunt uh, implicate motocicletele sunt cauzate sau au de-a face, au legătură cu probleme tehnice. Uh, atitudinea este mai degrabă o chestiune importantă, de aceea cerințele de siguranță ar trebui să fie comparate cu experiențele trecute ale statelor membre într-un mod mai rezonabil. Dacă luăm exemplul țărilor de jos, uh, cu numărul de accidente cel mai scăzut, din câte am înțeles, uh, acestea nu impun uh, teste pentru vehicule cu două sau trei roți. De asemenea, Suedia este singura țară din Scandinavia unde se fac teste periodice Exista înainte o cerință de a avea teste la fiecare 10 ani, însă acest lucru a fost schimbat în 2004 pentru a ajunge la teste bianuale și motivul a fost uh, pentru că testele de siguranță uh, nu țineau cont de frecvența <coughs> utilizării. Din câte am fost informat, această decizie n-a avut niciun fel de efect negativ uh, pentru statisticile referitoare la accidentele cu motociclete în Suedia. Propunerea estimează un cost anual de 1,2 miliarde de euro pentru implementarea acestei propuneri și fără să țină cont de beneficiile pe care le vor obține. Nu știu dacă aceasta va avea un impact într-adevăr în ceea ce privește statisticile referitoare la accidente. Trebuie să avem o abordare echilibrată în această privință, în special în aceste momente de crize, când costurile suplimentare pot fi o povară covârșitoare pentru familii și pentru cetățeni. Ar trebui să avem reguli armonizate în ceea ce privește cerințele tehnice pentru anumite vehicole. Iar rapoartele pe care le analizăm aici fac pași importanți înainte pentru a avea o legislație necesară și care să ne asigură că mergem pe drumul cel bun pentru ca vehicule să fie sigure printr-un proces de armonizare internă. Totuși, este important ca armonizarea să fie realizată la nivelul UE, însă doar atunci când aceasta are un impact adevărat. Vă mulțumesc!

Grazie, onorevole Manner. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Manner, două minute. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. În primul rând, permiteți-mi să îi felicit pe raportor pentru acest dosar excelent, pentru că piața unică să poate să funcționeze, este foarte important să avem o procedură de omologare de tip armonizată, pentru că acest lucru este în beneficiul producătorilor de tractoare europeni, de exemplu. O procedură comună de omologare de tip poate fi doar benefică. De exemplu, acest lucru are un, un rol important uh, pentru vehicul, vehiculele agricole și forestiere. Aici există foarte multe uh, pericole la locul de muncă și siguranța la locul de muncă este foarte importantă acum. Vehiculele sigure sunt foarte importante pentru asigurarea unui mediu sănătos și sigur de lucru. Fiecare um, dintre cei care este activ în acest sector trebuie să fie sigur că echipamentul pe care îl folosește um, este unul care funcționează foarte bine. Ar fi foarte bine ca producătorii de mici dimensiuni să poată beneficia de o procedură de omologare de tip națională, pentru că anumite vehicule, anumite echipamente sunt folosite doar într-un singur stat, uh, stat membru din punctul de vedere al vitezei uh, maxime a acestor vehicule, aceasta ar fi important dacă ar putea fi reglementată la nivel național. Vă mulțumesc. doamna președinte, domnul Rossi, două minute. Vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc și eu celor doi raportori, în mod special domnului Panțeri, care a dovedit că este un uh, foarte bun uh, mediator. Discutăm despre două regulamente tehnice, omologarea de tip a vehiculelor agricole și forestiere și omologarea vehiculelor cu două sau trei roți și quadricicluri și supravegherea pieței pentru acestea. Am ajuns la un, uh, la un compromis și un vot unanim. Ideea este să simplificăm cadrul uh, de reglementare, să avem standarde unificate când vine vorba de siguranță și mediul înconjurător. Când discutăm despre vehiculele agricole și forestiere, nu trebuie să uităm că numărul uh, acestora este unul uh, redus și cu toate acestea trebuie să respecte și ele anumite standarde tehnice și de mediu vehiculele cu două sau trei roți, quaduri, uh, acestea sunt uh, supuse unor alte standarde. diferite de, trebuie să fie tratate de vehiculele folosite uh, în alte scopuri. Un aspect important este cel al informațiilor uh, necesare pentru service și pentru întreținere. Eu voi vota pentru aceste două rap- rapoarte pentru că producătorii aștept deja de prea mult timp un uh, poziții foarte clare și o reglementare care să fie mai simplă. Vă mulțumesc, domnul Higgins, 3 minute acum la cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun că sunt foarte încântat uh, cu ceea ce au făcut uh, cei doi raportori, în special domnul Van den Kamp. El uh, este un motociclist și este important acest lucru dacă o punem în legătură cu acest raport. În calitate de raportor din umbră din partea PP-ului, am primit uh, foarte multe e mail de la motocicliști europeni pe această temă și cred că domnul Van den uh, Kamp, de Camp a realizat un echilibru corect. Nu trebuie să uităm că unul dintre scopurile principale ale Parlamentului este să asigure siguranța rutieră. Sunt deosebit de încântat cu accentul care a fost pus pe ABS și CBS, cât și asupra faptului că există obligația ca uh, luminile pe timp de zi să funcționeze în mod uh, uh, adecvat. Știm că motocicliștii sunt mult mai expuși, de 8 ori mai expuși uh, la accidente decât conducătorii de alte vehicule. Nu putem să negăm această realitate. Sper că motocicliștii vor fi în măsură să înțeleagă de ce acest regulament este atât de important. Sunt foarte încântat că a avut loc un trilog fructos între Consiliu, Comisie și domnul Van de Camp în numele Parlamentului European. Și chiar dacă uneori uh, lucrurile au mers încet, acum avem regulamente precise și potrivite. În calitate de europeni trebuie să conlucrăm, să lucrăm împreună pentru a reduce numărul uh, de uh, accidente mortale rutiere. Cât despre celălalt raport, raportul domnului Panzeri, care se uh, referă la tractoare și echipamente forestiere, sunt destul de mulțumit uh, de faptul că raportorul a ajuns la un echilibru uh, adecvat pentru a evita birocrația excesivă. După părerea mea, este un raport eficient din punct de vedere al mediului, pieței interne și Uh, comerțului uh, transfrontalier cu tractoare. Doamnă președinte, sper sincer că acest lucru va ajuta să se creeze o piață competitivă a tractoarelor în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Trecem la procedura cash DI. Doamna Băsescu. Foarte mult, doamnă președinte, numărul accidentelor rutiere suferite de conducătorii de vehicule

Mulțumesc, domnul Prendergast. Thank you, Chair and colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Compromisul la care s-a ajuns cu Consiliul ne pregătește pentru un cadru juridic clar pentru toată lumea. Cerințele suplimentare țin cont de vulnerabilitatea bicicliștilor și citez aici uh, țin cont de numărul foarte mare de accidente, disproporțional. Va trebui însă să uh, explicăm cetățenilor noștri acest lucru într-un mod mai de înțeles. Am cerut comisiei să ne dea date mai detaliate în legătură cu performanța sistemelor ABS care sunt impuse pentru aceste vehicule și departamentul irlandez uh, consideră că reprezintă 85% din uh, vehiculele care sunt echipate. Studiul de impact care a fost uh, realizat de comisie și care ține cont și de date științifice, am citit această evaluare de impact și cred că n-ar fi trebuit să mai cer informații suplimentare de la comisie, pentru că aveam deja informații necesare. a cere de acum însă comisie să îmi uh, informeze în mod oficial aceste informații pentru a informa și pe concetățenii mei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Cernevski. Pani przewodnicząca, panie przewodniczący. Doamnă președintă, domnule comisar, dragi colegi, sărbătorim o seară italiană, pentru că președintele este din Italia, comisarul este din Italia, un raportor este italian și discutăm un punct foarte important. Eu iau cuvântul în calitate de membru al Comisiei pentru Transport și sunt convins că dezbaterea noastră din această seară este foarte importantă. Este o realitate faptul că nu putem reglementa toate aspectele prin lege. Eu mă împotrivesc întotdeauna unei suprareglementări, însă aceste două regulamente sunt foarte importante. Și în uh, Polonia, în, alături de noi, de fapt, în această sală, avem un coleg care a, aproape a murit în urma unui accident rutier. Din păcate nu este alături de noi pentru a mă sprijini în acest punct de vedere, deci este foarte important să adoptăm aceste regulamente. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Pașca are cuvântul. Pani președinte, vajeni pan comisar. Mulțumesc foarte mult, Simplificarea omologării și regulilor de funcționare pentru vehicule mici, mopeduri și vehicule cu trei roți este foarte bună pentru utilizatorii lor, cu condiția să nu le complice viața. Totuși, producătorii și dealerii se vor confrunta cu mai multe provocări în viitor pentru că ABS-ul obligatoriu pentru această categorie de vehicule va însemna și un preț mai mare acestora ă, cerințe de limitare a restricțiilor ă, vor aduce și ele un plus la prețul acestor produse. Dar ă, siguranța în funcționare și protecția mediului vor fi asigurate grație noii legislații. Să sperăm că populația va înțelege lucrurile în aceeași manieră. Președinta, mulțumesc. Dacă nu sunt și alte cerințe de intervenție, o să dau cuvântul vicepreședintelui Comisiei, domnul Taiani. Doamnă președinte... Mulțumesc. Într-adevăr, S-a prezentat aici o problemă de către domnul Manders, o problemă care este de tip uh, tehnic, dar nu este vorba doar de aspectul tehnic, există și un aspect uh, politic uh, care nu poate fi neglijat și de care am ținut cont prin adoptarea acestui text legislativ. În primul rând, este vorba aici de norme care doresc uh, să ducă la o siguranță rutieră sporită, care să-i protejeze pe cetățeni. E vorba de norme care simplifică în același timp legislația, legislația precedentă. Și aici este încă o alegere în interesul cetățenilor. E vorba, prin urmare, de norme care protejează și mai mult mediul și, în același timp, facilitează viața companiilor europene, fie că sunt mici sau mari în acest sector de activitate. Aș vrea să subliniez aici, în special gândindu-ne la IMM-uri, așa cum a reamintit uh, unul dintre colegii noștri, că am hotărât să simplificăm recepția tractoarelor agricole și forestiere. Și aici este vorba de uh, o chestiune politică, pentru că în ambele cazuri tehnologia a evoluat foarte rapid și va evolua în continuare în industria europeană. Așa că în cadrul legislativ trebuie să se urmărească îndeaproape aceste progrese tehnice și iată, tocmai de aceea am ajuns la acest rezultat. E vorba aici de un factor esențial dacă dorim să avem o industrie competitivă și în același timp să avem vehicule sigure, ceea ce reprezintă un avantaj uh, considerabil pentru cetățenii noștri. Domnul Manders nu este prezent aici, dar aș vrea să fac totuși uh, câteva uh, comentarii în legătură cu lupta împotriva contrafacerii. Eu vreau să mă refer aici uh, la uh, un eveniment care a fost organizat de Italia în acest sens și vreau să vă repet că uh, și Comisia și-a luat angajamentul în acest sens și nu doar în ceea ce privește pneurile sau alte elemente din sectorul automobil, automobilistic, dar vreau să vă reamintesc că textul care a fost adoptat de Comisie uh, în perspectiva anului 2020 ne obligă să urmărim îndeaproape această problemă a contrafacerii și a consecințelor pe care le poate avea pe piața internă. Și eu voi face acest lucru, în special pentru cele două tipuri de vehicule despre care discutăm astăzi. Voi încerca să îmbunătățesc legislația în ceea ce privește conformitatea în procesul de producție, armonizarea regulilor pentru producători și, după aceea, vom vedea care este responsabilitatea autorităților de recepție din statele membre. Cine trebuie să urmărească acest lucru? Comisia Europeană nu dispune de servicii de poliție la dispoziția sa, așa că suntem obligați să contăm pe autoritățile naționale pentru a ne asigura că uh, contrafacerea nu se multiplică. Am prevăzut și un for de coordonare a activităților de vigilență a statelor membre pentru a coopera cu Comisia, de asemenea obligația de a oferi informații în legătură cu specificațiile tehnice de omologare a vehiculelor. Și am luat notă și de cererea făcută de doamna Guest și de alte cereri care au fost exprimate aici îmi pare rău că autorii acestor întrebări au plecat deja din sală, pentru că pe lângă acest studiu de impact vom ține cont de toate informațiile de care dispunem. Aș vrea să mulțumesc acum încă o dată celor doi raportori. Din păcate, nu pot să-i ofer o motocicletă domnului Van den Camp și nici un tractor domnului Panzeri, dar cred că toți cei care utilizează astfel de vehicule vor saluta munca făcută de cei doi raportori, pentru că aceasta ne va permite să avem o utilizare mai ușoară a acestor vehicule. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Dau acum cuvântul raportorului, domnul Van de Camp. Doamna președintă, vă mulțumesc! Doresc să mulțumesc în primul rând domnului comisar pentru răspunsurile pe care ne le-a oferit Însă doresc să, mul- să mulțumesc și colegilor care au rămas până acum la sfârșit. Doresc să vă mulțumesc pentru complimentele pe care mi le-ați adus și pentru sprijinul pe, pe, pe care mi l-ați arătat în ultimul timp. Doresc să mulțumesc și domnului uh, comisar care s-a referit la această perioadă acordată industriei Uh, hotărârea actelor delegate nu ar trebui să dureze prea mult pentru ca industria să aibă cât mai mult timp la dispoziție pentru a pune în aplicare aceste norme. Dumnealui nu s-a referit la studiul uh, efectelor sistemelor de frânare ABS pentru motocicletele de mici dimensiuni și, pentru studiul, și nu s-a referit la studiul uh, referitor la introducerea Euro 5 mai repede. Aș avea o întrebare sau mai degrabă o remarcă. Comunicarea acestui uh, regulament este, import, este importantă. Se simplifică anumite lucruri, se asigură accesul la informații referitoare la service și la reparații și toate aceste lucruri trebuie să fie comunicate. Uh, și acum aș dori să uh, mă adresez colegului Bafton din uh, Anglia. Poate dacă ar fi participat la discuție, ar fi putut influența cumva această discuție, însă astăzi l-am văzut prima dată participând la discuțiile noastre. Este păcat. Eu uh, mi-am uh, cumpărat un, uh, mi-am cumpărat un, uh, o motocicletă BMW, un lucru foarte bun pentru industria europeană, mai puțin bun pentru cea japoneză. Domnul Panțării, două minute. Colegii. Vreau să vă mulțumesc, să mulțumesc colegilor și vicepreședintelui Tajani pentru cele ce a spus nici n-aș avea unde să pun tractorul, așa încât nu are importanță dacă îmi dați sau nu un tractor. Cred că nu mai e nimic de adăugat. Cred că dezbaterea a arătat că există uh, un consens în ceea ce este propunerea de regulament uh, privind tractoarele și echipamentele agricole și acest lucru a confirmat nivelul la care am lucrat. Sper să reușim să obținem acest rezultat. Președinta. Mulțumesc. Am uh, ajuns la finalul uh, dezbaterii comune. Votul va avea loc mâine la prânz. Următoarea ședință începe mâine de la ora 8.30 până la 2.30, de la 3 la 8 și de la 9